că, doamna președinte, putem începe dacă doriți. Cred că trebuie să începem, așa că aș vrea să începem cu punctul A8 de pe ordinea de zi, este vorba despre analizarea amendamentelor la raportul Transparență, Responsabilitate și Integritate în Uniunea Europeană și instituțiile sale. Dau cuvântul raportorului, domnul Sven Giegold. Dacă cineva dorește să continue discuțiile, vă rog să o faceți afară. Domnule Giegold, aveți cuvântul. Just a moment, please. Un minut, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, în primul rând vă mulțumesc pentru numeroasele amendamente pe care le-ați trimis pe raportul meu. Le-am analizat cu atenție și am încercat să înțeleg ideea transmisă de acestea De asemenea, le-am comparat cu diferitele amendamente aduse pe marginea avizelor diverselor comisii implicate. Ceea ce încerc să fac este să fiu transparent. Am încercat să găsim uh, date posibile pentru reuniunile cu raportorii din umbră, date care să uh, le convină tuturor, începând cu săptămâna viitoare și apoi să continuăm aceste întâlniri în aprilie, la care voi uh, chema și raportorii din partea comisiilor pentru aviz. Desigur, păstrăm contactul cu grupul de lucru pentru regulamentul de procedură, deoarece numeroase aspecte sunt uh, dezbătute în cadrul acestui grup și vrem să menținem contactul cu membrii grupului. Am fost uh, invitat la una dintre ședințele acestui grup, desigur procedurile însă trebuie să se desfășoare în paralel. Aș vrea să vă dau părerea mea generală. Am văzut uh, că numeroase aspecte au fost șterse, dar am văzut și un sprijin destul de mare pentru multe aspecte. Și de asemenea am observat un oarecare model care are un um, pentru care există o sintagmă în germană și care înseamnă de fapt că aceste schimbări uh, sunt mult mai puternice când vine vorba despre transparența, responsabilitatea și integritatea instituțiilor europene. Libertatea mandatului este o valoare foarte importantă. Am recunoscut acest lucru și am fost uh, foarte atent uh, la păstrarea unei dezbateri deschise. Cred că este important să respectăm cele mai înalte standarde la nivel european. Acest lucru s-a întâmplat mereu în trecut. Europa a fost mereu în avangarda transparenței documentelor și, de asemenea, s-a remarcat și în materie de integritate. De asemenea, a fost lider în materie de dezbateri deschise și transparente în Parlament, prin organizarea de ședințe deschise ale comisiilor și prin faptul că aceste comisii își deschid și documentele legate de reuniunile cu părțile implicate la cel mai înalt nivel. Ar trebui să fim atenți ca în acest niște propuneri să nu cumva să lăsăm uh, garda jos și să coborâm standardele. În grupul de lucru pentru regulamentul de procedură se discută uh, reformele, se discută continuarea uh, situației actuale sau nu și sunt câteva aspecte pe care desigur avem păreri divergente, însă aș vrea să vă reamintesc că transparența ședințelor cu lobiști aici din Parlament Uh, este păstrată, dar uh, normele sunt uh, mai severe în Canada, de exemplu, sau în Slovenia sau în Casa Albă, decât ceea ce au propus anumiți colegi ca modificare la acest raport. Consider, deci, că noi, în calitate de parlamentari, ar trebui să fim mai deschiși și să publicăm documentele atunci când ne întâlnim cu grupurile de interese, cu diversele părți implicate, deoarece suntem factori de decizie și ar trebui să ne luăm acest rol în serios. Consider că ar trebui să existe, deci, un uh, registru al uh, lobby-ului pentru a vedea care părți implicate, care actori implicați la nivel european ne-au influențat deciziile, au influențat deciziile Comisiei sau ale agențiilor Uniunii Europene. Acest lucru este important pentru Europa. Un alt uh, aspect destul de controversat și unde s-au șters foarte multe aspecte, în special prin amendamentele PPE și anumite părți care au fost uh, diluate prin amendamentele SND, este cel legat de comisiile consultative. Aș vrea să insist asupra faptului că există soluții mai puternice ca în Franța, Croația sau Regatul Unit. Prin aceste soluții se efectuează un control mai sever al codului de conduită, al standardelor etice. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, atunci se aplică sancțiuni. Am observat uh, modul în care funcționează sistemul nostru, avem un cod de conduită, am identificat cazuri de încălcare, dar niciodată nu am aplicat sancțiuni și cred că este rușinos din partea noastră să nu ajungem la măsurile care ne-ar putea ajuta să punem în aplicare o reformă. Am uh, văzut amendamentele conform uh, cărora toți membrii din comitetul consultativ ar trebui să fie externi. Anumite amendamente au um, pus sub semnul întrebării uh, legitimitatea, legitimitatea deciziei din partea grupului sau uh, din partea președintelui. Cred că ar trebui să avem o discuție deschisă care să ducă la evitarea conflictelor de interese și care să ne ajute să identificăm încălcarea normelor. Ar trebui de asemenea să ne ferim de standardele duble. O altă, un alt aspect destul de controversat este această perioadă de cooling off și cre- în ceea ce privește conceptul de uși turnante, adică persoanele care trec de la funcția de legiuitor uh, în domeniul reglementării sau uh, în diversele industrii. Cred că este foarte important să avem în vedere aceste cazuri în care lumea se transferă de pe un post pe altul și să vedem care sunt regulile care ar trebui puse în aplicare. Știm că în Canada și în Statele Unite sunt reguli foarte stricte care se aplică și membrilor Parlamentului. Deocamdată, în anumite state membre se observă că nu există astfel de reguli, dar și aici am putea să avem noi inițiativa. Ca în alte aspecte controversate, consider că e nevoie de discuții detaliate pe marginea acestui aspect. Au fost și numeroase amendamente foarte utile și de mare ajutor. Astfel mi-am dat seama că propunerile mele cu privire la finanțarea partidelor nu erau neapărat actualizate. Am uh, adus corecturile necesare și le mulțumesc colegilor care au evidențiat aceste neajunsuri. De asemenea, aș vrea să avem în vedere și aspectul dialogurilor tripartite, investigațiile în curs din partea ombudsmanului, și aici am văzut sprijin pentru ideea de a face publice documentele aferente dar am văzut și câteva amendamente care diluează puțin această idee, includerea acestor documente în registrul dialogurilor tripartite. Aici vorbesc în special cu domnul Plenkovic. Mie mi se pare că acest lucru este foarte important. Dacă aceste documente nu sunt în registrul respectiv, oamenii nu știu că pot să le ceară. Dacă nu știu că acest au acest drept, atunci ce valoare mai are dreptul respectiv? Aș vrea să continuăm această discuție și aș vrea de asemenea să povestesc pe acest aspect și domnului domnul Leinen. Îi mulțumesc grupului uh, liberal pentru că a sprijinit această propunere. Au mai existat câteva tensiuni cu privire la accesul la documentele pentru negocierile comerciale. Uh, Comisia pentru Comerț a votat o propunere foarte detaliată în avizul său. Și în cadrul acestei comisii s-a înregistrat un sprijin solid, în special din partea socialdemocraților și ALDE, dar și din partea altor grupuri. Însă acum avem câteva amendamente care slăbesc puțin aceste sugestii, amendamente în special din partea PPE. Cred că ar trebui să urmăm standardul uh, propus de Comisia Specializată pe Fond, Comisia pentru Comerț, și să nu reducem transparența propunerilor noastre mai mult decât um, <coughs> sub nivelul uh, sugerat de Comisia de Fond. Mai sunt câteva aspecte controversate, însă sper că în timpul reunilor cu raportorii din umbră și în timpul celorlalte grupuri de lucru vom putea să cooperăm astfel încât să consolidăm transparența, responsabilitatea și integritatea instituțiilor europene după un weekend uh, destul de dificil, chiar am nevoie de un semnal de cooperare din partea dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Plencovici, din partea PPE. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Domnule Gigold, uh, stimați colegi, în calitate de raportor din umbră din partea PPE, aș vrea în primul rând să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport, dar și celorlalți colegi, precum și comisiilor consultate, care și-au transmis avizul și care au adus contribuția lor la um, redactarea acestui raport, aducând un număr de 466 de amendamente. Nivelul de transparență, responsabilitate și integritate din instituțiile Uniunii Europene este unul dintre cele mai mari din lume, iar acest raport dorește să ridice standardele. Instituțiile europene vor putea astfel să dea un exemplu și să ajungă la un nivel de deschidere și de transparență strâns legat cu încrederea publică în instituții cu toate acestea, părerea PPM, care se reflectă și în amendamentele din partea PPE și altor grupuri politice, este că ar trebui să adoptăm o abordare echilibrată, păstrând și valorificând și celelalte principii și valori uh, ale Uniunii Europene șefii de președinții de comisii care și comisiile care se întâlnesc cu membrii ai grupurilor de lobby ar uh, putea să să, să fie nevoiți să facă uh, publice anumite documente care putea să le restrângă mandatul. Acest lucru nu înseamnă că aceste grupuri și asociațiile reprezentative nu ar trebui să fie incluse în acest uh, registru, chiar dacă acestea au registrul lor uh, propriu. Acest lucru se reflectă și în avizul original, în alineatul 15, dar și în amendamente. Aceste grupuri uh, și cooperarea cu diversi factori de decizie nu ar trebui să întâlnească niciun obstacol, dat fiind proiectul nostru pentru guvernanța pe mai multe niveluri. S-a menționat deja aspectul dialogurilor tripartite. Desigur, este posibil să îmbunătățim transparența procesului de negociere interinstituțional. Există soluții alternative, de exemplu raportarea la Comisia Parlamentară relevantă. Este nevoie de menținerea unei anumite confidențialități în cadrul negocierilor dintre statele membre, în ceea ce privește negocierile comerciale internaționale. Orice negociere diferă de alta, așa că o abordare unică pentru toate ar putea periclita interesele Uniunii Europene. Grupul PPE consideră că comisia consultativă pentru codul de conduită ar trebui să își păstreze acest rol și să nu aibă prerogative suplimentare sau să poată lua decizii. Am putea ajunge la un compromis, de exemplu să suplimentăm această comisie cu un membru extern care să facă parte din foștii membri ai uh, Curții Europene de Justiție sau uh, ai uh, Curții de Audit, <coughs> Curții de Conturi, sau un fost membru al Parlamentului. În ceea ce privește finanțarea uh, partidelor politice, considerăm că legislația europeană din 2014 și legislația din 2012 deja stipulează faptul că Parlamentul are auditori externi care trebuie să confirme faptul că aceste fonduri au fost utilizate în mod legal de partidele politice europene am putea folosi această oportunitate înainte de a trece mai de a avansa cu dezbaterea. Aș vrea o clarificare legată de amendamentul 330 cu privire la arhivarea mail-urilor. Înțeleg că se propune punere la dispoziția publicului, eh, punerea la dispoziția publicului a acestor e mail după o anumită perioadă de timp. Aș vrea mai multe clarificări pe marginea acestui aspect. Am analizat cu atenție toate amendamentele care au fost eh, depuse pe acest raport important majoritatea acestora încearcă să ajungă la un echilibru rezonabil între transparență, dar și um, protejarea intereselor strategice ale Uniunii Europene. Sunt convins că în următoarele săptămâni, înainte de votul în cadrul Comisiei, vom ajunge la soluții de compromis pe aspectele controversate ale acestui raport, astfel încât să putem totuși să consolidăm transparența, responsabilitatea și integritatea, păstrând în același timp și protejând um, interesele strategice ale Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna președinte. Thank you, Mulțumesc, Iolainen. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt raportor din umbră pentru grupul SND. Salutăm acest raport. Mulțumesc domnului uh, raportor Sven Giegard. El a spus deja câteva lucruri mai concrete despre cum putem ajunge la compromisuri. <clears throat> Numărul mare de amendamente arată că interesul deputaților este mare. Subiectul transparenței prinde pe toată lumea. Și deci acest lucru trebuie salutat. Sigur că UE nu e un lucru rău, dar se poate îmbunătăți. Ne dorim acest rol de lider de care a vorbit și domnul raportor. Cred că suntem, stăm mult mai bine uh, decât multe state membre și decât alte țări din lume. Dorim mai multă transparență, dar nu mai multă birocrație să avem grijă să nu facem mai mult rău sau să facem puțin bine, dar cu un efort mult prea mare, nejustificat. De aceea uh, o serie de amendamente și din partea noastră care să sporească transparența, însă fără a spori birocrația. privește conflictele de interese între deputați și lobbyiști, Nu e normal ca un deputat să aibă o, un job uh, suplimentar plătit. De aceea, aceasta este poziția noastră foarte clară. Uh, nu putem avea activități remunerate pe lângă cea de deputat. Putem reglementa asta foarte clar. Avem amendamentul nostru propus de noi, numărul 21. Ne-am putea închipui și o discuție despre amprenta legislativă a deputaților. Să avem grijă însă, să vedem ce se raportează. Noi credem că e suficient dacă raportorul numește organizațiile care au venit la dânsul uh, și nu, nu ne pierdem în elemente neimportante precum timpul, unde și cu cine s-a vorbit. Spunem doar firma respectivă m-a interpelat, cred că ar fi suficient, ar fi oricum un mare pas înainte și ne dă și o imagine cu privire la cine anume participă la acest întreg proces legislativ. Documentele de poziție ar putea fi stocate central și publica, de fapt, la, de către Secretariatul General. Ar fi util pentru cei care doresc să mai a, analizeze aceste lucruri. Salutăm și faptul că ar trebui să ne întâlnim doar cu lobbyști care sunt deja trecuți în registru și aceste întâlniri ar trebui să fie menționate public. Apoi, nu putem interzice cuiva ca după expirarea mandatului să treacă la o altă activitate, mai ales că are experiență în domeniul unde a lucrat. Suntem de acord ca noile activități să fie arătate, numite, totul să fie public și nimic ascuns. Cât privește comitetul consultativ, putem găsi soluții în cadrul Parlamentului, putem reforma sistemul astfel încât nu doar președintele să inițieze procesul, ci și acest uh, comitet în sine. Cât privește deciziile, nu cred că doar președintele ar trebui să uh, ia decizii, ci și ceilalți colegi. Știu, de exemplu, că în Croația și în Franța există comisii externe la nivelul următor am putea să ne gândim la o reformă în interiorul Parlamentului și să vedem ce efecte poate avea aceasta. Acest comitet consultativ trebuie să primească acces la toate documentele relevante, ceea ce nu se întâmplă în acest moment, așadar putem îmbunătăți multe aspecte aici, amendamentul nostru numărul 19. Registrul de transparență, cel uh, bazat pe voluntariat, funcționează mult mai bine decât mă așteptam. Am participat în, acum vreo 10 ani cu comisarul Calas la acel grup de nivel înalt. Nu credeam să existe 7000 de astfel de intrări. Dar trebuie să se înregistreze aici și birourile de avocatură atâta timp cât fac lobby, de fapt. Acum, dacă avem cu adevărat nevoie de un uh, regulament pentru a face toate acestea obligatorii, nu știu sigur. Eu cred că am putea încerca un acord interinstituțional îmbunătățit și am putea insista pe acest caracter obligatoriu pentru că pentru un regulament am nevo- avem nevoie de o bază juridică, bază care până acum nu se văzut. cu excepția unui posibil vot în unanimitate din partea Consiliului pentru un astfel de regulament, dar e o cale delungată până acolo. Trebuie să îmbunătățim calitatea datelor din registrul de transparență pentru a putea verifica mai bine toate aceste aspecte, dar și Unitatea de transparență a Parlamentului are nevoie de mai multe resurse. Aici avem amendamentele 13 și 14 pe care le propunem. După concluziile din uh, Comisia Taxe, suntem de părere că reprezentanții intereselor care nu răspund uh, întrebărilor noastre fără motiv să fie excluși de a mai avea acces la Parlament. Suntem de acord și cu Comisia INTE și cu ombudsmanul uh, lucrurile trebuie să se îmbunătățească, să devină mai transparente. Progresele înregistrate la TTIP ar trebui să se regăsească și în alte părți. Trebuie să discutăm dacă textele consolidate în negocieri curente trebuie cu adevărat publicate. Pentru că sunt oricum numai etape intermediare. Există și partea adversă. Nu știu dacă asta folosește intereselor UE să publice uh, textele negocierilor curente. S-ar putea să apară dezavantaje dacă cealaltă parte nu face același lucru. Sigur, nu doar Comisia trebuie să publice aceste lucruri, apelăm și la Consiliu să facă același lucru, amendamentul 34. Transparența în procedura legislativă. Și aici Consiliul se cam ascunde. Și aici e nevoie de mai multă transparență la trilogurile informale. Avem mai în acest sens amendamentele 32 și 34. Am îmbunătățit, dar nu toate comisiile respectă aceste proceduri pe care le-am stabilit în ordinea de procedură. Știu că în comisia cu privire la regulamentul de procedură se cere o mai mare transparență la dialogurile tripartite informale. Trebuie um, protejați cei care dau informații cu privire la fraudă sau probleme existente. Aici ar trebui modificat un articol din statut pentru a oferi mai multă protecție acestor whistleblower. Iar cât privește finanțarea partidelor, a spus-o și domnul raportor că va exista un nou sistem care sigur intră în vigoare abia în 1 ianuarie 2017 cu o eventuală auditare externă independentă și chiar o autoritate independentă care să uh, emită păreri despre partidele europene, iar distribuirea mijloacelor nu e decisă de Parlament, conform articolului 19 din regulament. E o cheie procentuală acolo care stabilește asta în funcție de importanța fiecărui partid din Parlament. Există, cred, multe puncte unde vom ajunge la rezultate cu raportori din umbră și sunt optimist cu privire la ședințele din următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc din partea ECR, domnul Kajdowski. Mulțumesc, dragi colegi, foarte pe scurt, pentru că am avut deja posibilitatea de a prezenta acest punct. Eu fac parte dintre cei care au uh, lucrat pe acest aport. Regulile legate de transparență nu sunt puse la îndoială de noi, la fel și cele cu privire la activitatea lobiștilor și la fel și la statutul deputaților. Acum ne vorbim de limitarea uh, de activități suplimentare remunerate. Cât privește transparența, Dacă vorbim de activitatea Parlamentului și, de fapt, și a instituțiilor, și merge chiar mai departe Nu sunt cu tot ce spune domnul Giegold, dar în linii mari sunt de părere că este necesar să avem o mai mare doză de transparență. Transparența nu e ceva de la sine înțeles, ci importantă și pentru calitatea deciziilor luate și lipsa de transparență duce și la alte probleme. Voi prezenta în detaliu uh, poziția în ceea ce privește aceste aspecte. Vor, vom trimite și amendamente. Ca să fie clar ce facem și cu alegerea președintelui comisiei sau cu regulamentele de procedură ale Parlamentului. Cât privește transparența, important să vorbim și de eventuale competențe sporite. Mulțumesc! Sortul Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc pentru acest text. Am spus că transparența este cu adevărat foarte importantă și de aceea trebuie să încercăm să ajungem la anumite angajamente, la anumite obligații care duc la o transparență mai clară. Amendamentele noastre merg pe, în trei direcții. Îmbunătățirea transparenței, în interesul nostru al tuturor, desigur, dar și mai multă coerență cu privire la alte valori. Încrederea în deputați trebuie îmbunătățită, reconstruită, trebuie să lucrăm uh, bine și importantă și fezabilitatea. Și asta dorim să arătăm Trebuie să îmbunătățim uh, transparența și asta într-un mod uh, ușor de înțeles, care să poată fi transpusă fără eforturi prea mari. Sunt câteva concepte care trebuie clarificate și trebuie să evităm să se creeze un uh, o sarcină prea mare, așa astfel încât lucrurile să fie dificil de transpus. Totul trebuie clarificat, totul trebuie actualizat să corespundă realităților anului 2016. De aceea vom prezenta aceste amendamente ale noastre ca atare, să îmbunătățim transparența, dar fără o sarcină administrativă prea mare și ținând cont de situația de astăzi. Amendamentele noastre doresc o îmbunătățire generală și în ceea ce privește registrul, să dorim să fim mai curajoși și cât privește codul de conduită, avem niște propuneri și în acest sens. Dorim să încercăm să clarificăm lucrurile, să le simplificăm și să le facem mai ușor de aplicat. Am vorbit și de conflictul de interese. Dorim să le modificăm ușor, ținând cont de situația de astăzi. Acolo unde există noduri gordiene, trebuie soluționate. Dorim mai multă transparență, asta e clar. Dorim ca Parlamentul să participe mai bine, accesul la texte să fie mai clar, deci transparența să se îmbunătățească și am recunoscut posibilități în acest sens pe care dorim să le ducem mai departe. În acest sens trebuie înțelese amendamentele noastre. Cred că vom putea găsi un echilibru între mai multă transparență și uh, simplitate, fără să se ajungă la eforturi uh, prea mari. Mai multă transparență, așadar, fără un efort prea mare. Asta urmăresc amendamentele noastre și cred că vom găsi puncte comune. Mulțumesc! Din partea GUE, nimeni, Helmut Scholz nu este, nu este niciun locuit. Putem trece la FDD. Fabio Castaldo. Mulțumesc. a mio avviso... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului raportor, care a avut un raport excelent Acesta este un raport foarte ambițios, atât legat de transparență, cât și de responsabilitate și de integritatea instituțiilor Uniunii Europene. Îl sprijinim uh, pe deplin. S-a spus de la începutul discuțiilor că obiectivul este acela ca Uniunea Europeană să respecte cele mai înalte standarde care deja există în anumite state membre, dau exemplul uh, altor state precum Canada, de exemplu, Cred că obiectivul nu este acela de a fi ambițioși, ci de a fi și mai ambițioși și vom încerca să facem progrese în acest sens. În ceea ce privește registrul uh, lobby-ului, dar și codul de conduită pentru membrii Parlamentului European, cred că este foarte important să existe sancțiuni în caz de încălcare și este un lucru pe care eu deja insist de foarte multă vreme. Dacă avem numai norme norme care nu sunt însoțite de sancțiuni care să descurajeze astfel de comportamente, atunci normele nu valorează nimic. Aceasta este o constantă care se poate observa și în situația din diversele state membre. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim foarte bine la aceste aspecte și să le discutăm în cadrul negocierilor noastre. Dacă facem numai declarații care nu sunt însoțite de sancțiuni, atunci pur și simplu nu rezolvăm nimic. În ceea ce privește registrul lobby-ului, cred că în viitorul apropiat ar trebui, pe lângă să îl facem obligatoriu, să adăugăm și posibilitatea uh, de a-l um, de a-l introduce pe acesta în regulamentul de procedură. Unii colegi consideră că nu e posibil să avem un temei juridic pentru acest lucru, dar cred că e, eu cred că este posibil Desigur, mai avem încă foarte multe lucruri de făcut, um, dar um, Consiliul a aprobat acest lucru în unanimitate și cred că astfel vom putea să demonstrăm faptul că Uniunea Europeană merge pe calea stabilită. În ceea ce privește perioada de cooling off, am avut, uh, eu am putut să mă, să mă confrunt cu această chestiune și în alte comisii, Comisia AFE, de exemplu, pentru care sunt coordonator, în ceea ce privește reprezentanții speciali ai Uniunii Europene. Știm cu toții că la sfârșitul anului trecut uh, a avut loc un scandal în care au uh, fost implicate aceste legături mai puțin cunoscute între diversi, diverse persoane importante. Cred că toți funcționarii și toți cei care au o funcție importantă în cadrul Uniunii Europene ar trebui să se supună acestor uh, reguli. Odată ce ne-am terminat mandatul, fiecare dintre noi se va reîntoarce la propriile activități, însă ar trebui să găsim o modalitate ca să evităm astfel de conflicte de interese. Desigur, vom discuta despre aceste lucruri în cadrul reuniunii cu raportorii din umbră. Dialogurile tripartite ar trebui să uh, fie mai deschise, să punem um, la dispoziția publicului documentele. Aceste dialoguri tripartite reprezintă chiar ele o negare a acestei transparențe în ceea ce privește uh, procedura legislativă ordinară a Uniunii Europene. Desigur, acestea răspund criteriilor de eficiență și de rapiditate. Dar aceste criterii de eficiență și de rapiditate nu îi permit cetățeanului de rând să-și dea seama cine este responsabil cu adevărat în cadrul procesului decizional. Ar trebui, deci, să facem mai multe progrese legate de punere la dispoziția publicului a acestor documente astfel încât uh, documentele legate de procedura legislativă ordinară să fie disponibile. În ceea ce privește din nou accesibilitatea documentelor pentru negocierea acordurilor comerciale, cred că cererea pentru mai multă transparență din partea cetățenilor europeni este evidentă. Nimeni nu poate să uh, nege însă faptul că aceste negocieri nu au fost foarte transparente, de exemplu, pentru TTIP s-au uh, transmis mii de cereri de clarificare din partea cetățenilor europeni pentru a avea mai multe detalii despre aceste negocieri și despre cum se desfășoară acestea. Și aici este necesar să găsim o posibilitate atât pentru noi, membrii Parlamentului, cât și pentru cetățeni, să cunoască mai bine și în detaliu aceste negocieri. De multe ori am auzit spunându-se din, de către mulți colegi în ceea ce privește TTIP-ul că de multe ori uh, acest alarmism nu este, nu este justificat. Dar cum putem să rezolvăm această problemă? Doar prin mai multă transparență. Și noi uh, sprijinim această inițiativă, cât și uh, statutul um, whistleblowerilor. Mulțumesc! So we can move to Richard Corbin Mulțumesc, trecem la Richard Corbin Uh, thank you. The, the rap- Mulțumesc. Raportorul a menționat uh, importanța acestei uh, activități pentru opinia publică, nu, cel puțin în Germania, dacă nu doar acolo. Vă asigur că Germania nu e singurul stat membru. <laughs> Îmi dau seama de acest lucru. Mai mult decât alți germani, spune domnul Giegold. Și deși aveți absolută dreptate să spuneți că Uniunea Europeană este deja în avangardă din multe puncte de vedere în ce privește integritatea și regulile de transparență. Percepția publică este cea care contează și trebuie să înțelegem că ne confruntăm cu uh, cereri foarte ambițioase ale opiniei publice și trebuie să facem tot ce putem ca să îndeplinim aceste cereri. În uh, țara mea toate acestea sunt uh, potențate de un mare uh, scandal pe care îl avem legat de cheltuielile membrilor Parlamentului Național. De fapt, am avut acest scandal acum câțiva ani. Și apărarea comună a celor membri a fost că am respectat regulile. Dar regulile însele erau considerate de către opinia publică uh, de fiind complet inacceptabile și inadecvate. Și acum Marea Britanie a introdus niște reguli foarte stricte și o autoritate independentă de Parlament, independentă de, de membri, se numește Autoritatea Independentă de Supraveghere Parlamentară, care se ocupă de toate chestiunile legate de cheltuielile membrilor și este complet independentă Există un grup consultativ care uh, uh, sfătuiește președintele pe această temă în luarea unor măsuri disciplinare. Probabil nu, Parlamentul European nu va putea să meargă atât de uh, departe și foarte repede în această direcție, dar cred că dacă păstrăm caracterul consultativ, Asta nu înseamnă că avem vreo scuză să nu-l facem și mai independent, ca să dea uh, sfaturi independente și să nu uh, fie format din foști MEP ci din foști uh, judecători sau persoane cu pregătire juridică. Odată ce am spus asta, raportorul sigur știe că unele dintre propuneri merg pe argumentul că nu ne permit procedurile interne să facem anumite lucruri și că trebuie să schimbăm legislația, fie în, sub forma statutului membrilor, fie în alt fel. Deci prima mea întrebare este dacă asta este concluzia deliberărilor noastre pe anumite puncte, și anume că nu putem să facem nimic fără să schimbăm statutul membrilor, atunci uh, ce cale de urmat sugerați. Ne restrângem la posibilitățile pe care ne le dă legislația actuală sau producem o inițiativă legislativă care să abordeze chestiunile mai fundamentale prin acest mm, mecanism, ceea ce sigur va însemna că va dura mai mult. O a doua întrebare se referă la transparența a ceea ce aș numi documentele de negociere, fie că e vorba de un trialog sau de o negociere internațională. În acest moment avem transparența documentelor care, cu care încep uh, negocierile, deci mandatele fiecare, cel puțin mandatul nostru e public și după aceea avem transparență în legătură cu rezultatul acelei negocieri. Uh, întrebarea este cât de departe putem merge în a transparentiza documentele folosite în interiorul negocierii, în timpul negocierii. Teama mea este că dacă decidem să publicăm totul, nu o să mai primim niciodată contraoferte pe hârtie din partea Consiliului sau de o terță parte în negocierile comerciale. Nu putem oferi această, aceasta nici ca pe o posibilitate, pentru că imediat orice ofertă am face ar deveni publică și am avea probleme cu publicul nostru, că am fi făcut eventual uh, o concesie, deși noi nu o făcusem că ce era doar partea negocieri și așa mai departe. Deci negocierile ar deveni ceva mai dificile. Sunt sigur că raportorul este de acord că anumite documente în timpul negocierii nu ar trebui să fie publice uh, și că pot fi publicate după aceea, dar unde ar trebui să fie limita? Asta este provocarea. Și, în fine, examinăm uh, o serie dintre aceste chestiuni în contextul regulilor uh, grupului de lucru privind uh, regulile de procedură. Am avut un schimb cu noastră acolo. Cred că vom continua să lucrăm în paralel și vom fi atenți la progresele făcute în fiecare grup și vom încerca să le reconciliem. Dar lucruri de grup, nu uitați, trebuie să meargă la un nivel mai înalt pentru a amenda regulile de procedură, e nevoie de uh, majoritatea absolută în Parlament. Deci trebuie să construim un consens absolut între grupurile politice, în timp ce un raport este adoptat într-o majoritate simplă. Deci nu trebuie să uităm asta, în special dacă raportul ajunge la concluzia că avem nevoie de schimbări ale regulilor pe A, B, C și o concluzie care poate fi adoptată cu majoritate simplă, dar ca să ai acea schimbare, ai nevoie de un prag mai înalt, adică de majoritatea absolută, ca să schimbi regulile Parlamentului. Și asta poate la un moment dat să fie o provocare. Uh, George Chaplin. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Gigol, pentru munca sa. Cred că este un raport extrem de interesant, uh, care reflectă un mare efort. Aș vrea să mă refer la doar două chestiuni. 21, perioada de gândire și apoi ceva legate de uh, trialoguri. În acest moment uh, abordarea mi se pare un pic generală, un pic vagă și cred că încearcă să împuște prea mulți iepuri. Uh, eh, să zicem că teoretic avem un fost membru al Parlamentului care a fost la Comisia Envi 3 ani și după aceea nu poate să se întoarcă în, în țara sa și să uh, fie consilier uh, pentru un grup uh, de lobby ecologist. Eu cred că aici asta ar duce o pierdere de experiență, de cunoștințe. Modul în care este scris acum textul, un membru, odată ce pleacă de aici, nu mai poate face nimic. Și poate atunci ar trebui să primească o compensație, să mai primească salariul trei ani pentru că în această perioadă de răcire, să spunem așa, ei nu pot face nimic. Bun, presupun că își pot face un restaurant, dar și asta ar putea la un moment să stârnească obiecții. Deci ce sugerez este că ați uh, făcut aceste clauze foarte generale. Nu poate să se angajeze în activități de lobby în uh, zona pentru care a avut responsabilități parlamentare, dar Asta poate fi orice. Dacă un, un alegător vine la mine și îmi cere, activi, uh, uh, îmi cere sfatul, dar asta deja poate fi considerat legat de activitatea mea parlamentară. Deci trebuie precizate mai bine lucrurile. Și începește trialogurile. Sunt destul de aproape de poziția lui Richard Corbett. Cred că problema este negocierea preliminară, parte din ea este pe document, sunt și multe pe documente și multe negocieri care nu sunt pe documente. Noi înțelegem acest lucru. Jurnaliștii frecvent refuză să înțeleagă și vor publica documente care sunt doar documente de discuție și fac niște titluri mari din ele și asta sigur că poate afecta negocierile. Mi se pare uh, că în puținele uh, trialoguri la care am luat parte, natura lor informală este esențială, pentru că oamenii pot face concesii acolo și mai târziu, uh, evident, rezultatul poate fi publicat. Dar, în faza de negociere, cred că asta ar fi contraproductiv. Deci acestea sunt cele două comentarii ale mele. Doamnă președinte, mulțumesc. Domnul Viland. Zunächst um entschuldigen die Veränderung der Ablauf. Mulțumesc. Cer scuze că nu am ajuns la timp. <clears throat> Ceea ce spun acum trebuie văzut prin prisma faptului că de când sunt aici Niciun lobist nu mi s-a adresat, cel puțin nu uh, la limita permisibilului. Ne prefacem că am putea trăi într-o lume în care anumite lucruri nu se pot întâmpla. Puterea sistemului nostru nu rezidă în faptul că lucruri nu se pot întâmpla, ci că lucruri sunt aflate și când sunt aflate, cel care a greșit merge la închisoare, să spun așa. Și cel care a l-a, uh, l-a dat de gol poate merge liniștit acasă. Pe când în alte sisteme lucrurile nu se află sau dacă se află cel care a greșit nu merge la închisoare și cel care l-a dat de gol nu pleacă liniștit acasă, ci pleacă el la închisoare. Asta cred eu că face sistemul nostru mai bun decât alte sisteme. Raportul nu spune suficient despre ceea ce facem deja. Un astfel de registru de transparență e inegalat de statele membre. Deci nu ar trebui să ne mai prefacem că noi suntem cei mai, cea mai slabă verigă. Raportul e bun în multe dintre aspectele sale, dar vreau să mai spun și că se concentrează prea mult acest raport pe ce și-ar dori să existe. Emite pretenții care nu pot fi transpuse din punct de vedere juridic în acest moment. Pe locuri chiar încalcă legislația în vigoare. Și eu cred că ar trebui să facem un efort să facem acest raport mai realist. Pentru că cu cât cerem mai multe lucruri ca o listă de mai multe transpunem aceste lucruri în realitate, cu, cu atât mai slabă va fi uh, imaginea în afară și se va uh, opinia publică va avea impresia că suntem vai de capul nostru. M-am uh, mirat când colegi mi-au raportat că înainte de summitul de la Paris au făcut eforturi să primească documente și nu au reușit acest lucru. Lucrurile sunt tratate diferit și de aceea propun să vorbim de negocieri la modul general și nu doar de negocieri comerciale sau uh, să tot menționăm TTIP-ul. Iar cât privește transpunerea, cerem câteva lucruri. Am spus că e nevoie de majoritate absolută pentru transpunerea în regulamentul de ordine publică, de uh, regulamentul de ordine interioară. Avem statutul deputaților, pe de altă parte, și mai avem situația că anumite lucruri țin și de tradiții constituționale naționale. Deci eu cred că una din uh, cerințele importante ar trebui să fie să nu modificăm doar statutul deputaților, ci, și aici sunt foarte ambițios, să spunem că dorim ca ceea ce avem în Germania în uh, legislația deputaților să fie transferată în legislația europeană și să nu păstrăm situația actuală în care Parlamentul își dorește ceva și în Consiliu e nevoie de majoritate absolută pe care nu o vom obține niciodată. Fără această asigurare, din punct de vedere juridic, mi se pare că anumite subiecte țin de o intervenție în mandatul actual care nu are acoperire în legislație. Mai știu și că transparența, accesul la documente ține de aspecte constituționale, la fel și problema lobbyiștilor pe care ar trebui să-i tratăm cu încurajări pentru a se înscrie în registru și nu prin excluderea de informații. Eu nu cred că un lobbyist ar trebui să aibă mai puține drepturi decât un cetățean normal în ceea ce privește accesul la documente. Mai mult decât atât, atrag atenția asupra faptului că, atunci când vorbim de transparență, s-a cerut ca la avocați să există mai multă transparență. Și eu sunt avocat, lucrez, adică sunt membru într-un birou la Stuttgart sau la Berlin sau la Bruxelles dar uh, biroul nostru nu acceptă mandate de lobby. Dar activitatea, în special în Germania, așa cum recunosc activitatea, e foarte importantă. Și vă spun sincer, nu mă place că cineva care ar dori să invite un deputat la masă, o spun foarte clar, da? Cine dorește să invite un deputat la masă, dar nu dorește să se știe acest lucru, să trebuiască să folosească un avocat care să-i, folose- care să-i rezerve o masă în restaurant. Totuși, nu putem nici să ne ascundem de faptul că unele informații sunt protejate, ceea ce e normal în anumite state membre, însă în alte state membre această protecție e, ține de dreptul constituțional și nici măcar cu uh, confirmarea mandatului nu pot fi publicate acele informații de către avocat. De aceea nu trebuie să credem că am putea modifica această legislație în statele membre cu o listă de dorințe, așa cum am publicat-o aici. De aceea îmi doresc o listă mult mai concretă și nu una uh, cu atâtea dorințe. Da, trebuie oricum întâi să cerem să se creeze bazele juridice pentru astfel de modificări. Mai există câteva probleme de mi-aș fi dorit să, ca în, atunci când ați pregătit raportul să fi discutat cu un jurist. Dacă mă uit la de exemplu, persoane vinovate de corupție Mi-aș dori să vorbim de puterea sistemului de drept. Apoi, în unele state membre, dreptul penal e foarte personal. E foarte limitată posibilitatea de pedepsire a persoanelor juridice și de aceea textul trebuie mult îmbunătățit. 45 e un alt exemplu. Dacă o persoană s-a dovedit a fi vinovată, E ciudat să ceri ca consecințele să apară în următoarea perioadă legislativă. Dacă azi dau mită cuiva și poi mâine sunt uh, condamnat, nu mai pot fi ales decât în mandatul următor. Nu, um, reacția ar trebui să fie mult mai rapidă și să existe și o corelație cu gravitatea faptei după părerea mea, ar fi suficient să vorbim de drepturile cetățenilor. Aș face o corelare aici că pe o anumită perioadă persoana nu mai poate fi aleasă în nicio funcție. Sigur că e corupție dacă încerci să cumperi un carnet de șofer pentru fica ta, dar urmările mi se par disproporționate, așa cum le propuneți dumneavoastră. Și nici nu ar avea uh, câștig de cauză în instanță. Cam asta ar fi. Cred că n-ar fi rău să mai discutăm și cu experții uh, juriști ai Parlamentului în etapele următoare. Mulțumesc. Mulțumim, Sven. It's opened uh, my impression not only me I had a difficult weekend. Uh, uh. Așadar, mulțumesc pentru observații. Revenind acum la substanța problemei, ceea ce privește accesul lobiștilor, întotdeauna e mai simplu și vă spun dumneavoastră să critici lucruri care nici nu au fost sugerate. Sigur că nimeni nu poate avea drepturi mai puține decât un cetățean normal, deși știm că atunci când vorbim de accesul la documente, parlamentarii au drepturi mai puține decât cetățenii obișnuiți. De multe ori suntem suntem obligați să folosim regulamentul 1049 fără a menționa că suntem deputați pentru a primi toate documentele pe care însă nu le primim ca deputați. Și întrebarea cheie aici, când vorbim de accesul la lobbyști, am văzut că PPE-ul, de fapt, e mulțumit de registrul de transparență așa cum este, pe când SND spune că e mai bine să avem mai multă transparență, dar asta fără birocrație și să avem grijă să nu impunem prea multă birocrație în acest proces. Iar ALDE cere mai multă transparență, însă în amendamente șterge toate cererile de transparență când vine vorba de lobbyiști. Mi-ar plăcea să văd această diferență. Sper că ALDE revine în negocieri. Am văzut că există susținere din partea ECR și FDD. Sigur, trebuie să negociem. Un lucru vreau să clarific. Și asta îi spun domnului Wieland. Eu niciodată nu am încercat să interzic cuiva să facă lobby și nici nu cred că lobby-ul se face mai mult în, uh, un mod necorespunzător. Nu. La activitatea mea la Econ vorbesc cu mulți lobbyiști pe piețele financiare și nu am probleme cu asta. Și spun asta și în raport. Ce nu este însă normal este ca pe multe subiecte importante sunt reprezentate doar anumite interese pentru că ei au acea parte are mai mulți bani pentru a-și finanța reprezentarea intereselor. Și alții nu găsesc ascultare. Asta nu e normal. Transparența reprezintă un mijloc de a încuraja pe toată lumea, nu doar de a asculta pe cei care bat cel mai tare la ușa ta. Trebuie să ascultăm pe toți. Și aici transparența reprezintă un instrument pentru a avea o reprezentare a intereselor uh, echilibrată. De aceea sunt îngrijorați cetățenii. Nu pentru că suntem uh, mituiți tot timpul. Știm cu toții că nu e așa. N-am spus asta. Și doriți să spun și eu foarte clar, pentru că și dumneavoastră doriți să spuneți foarte clar. Am spus-o la început și o spun de fiecare dată. Europa a mers mai departe în transparență, integritate și responsabilitate decât majoritatea statelor membre. Și același lucru e valabil și pentru acest registru de transparență, cel puțin în Europa. Nu e adevărat uh, că ne uităm uh, la Canada și la Statele Unite, uh, ei merg mai departe și asta permite cetățenilor o opinie mai clară despre ce se întâmplă în instituții și uh, permite instituțiilor să meargă mai, uh, și Comisia Europeană uh, merge mai departe decât Parlamentul European, ceea ce nu se întâmpla inițial și asta va ridica uh, probleme. Și ca să mă întorc la ce a spus eu, Leinen, privind uh, birocrația, pentru a asigura uh, transparența ar fi util ca Parlamentul să asigure o anumită infrastructură ca să facă transparența mai ușoară pentru, pentru toată lumea ce înseamnă asta este că dacă avem instrumente care ușurează uh, împărtășirea de documente pe care le primim de la lobbyiști pe website-ul Parlamentului European, dar și ca să uh, exprimăm clar, să arătăm clar cine se întâlnește cu cine și ce detalii trebuie raportate, atunci putem vorbi. Dacă realizăm o soluție de software care este ușor de uh, utilizat, asta va limita costurile birocratice. Începește trilogurile. În uh, fața de noastră cred că am uh, fost la vreo sută de astfel de triloguri. Pentru că avem atât de multă legislație la Econ. Și am foarte multă experiență în legătură cu realitatea acestor triloguri. Și am foarte multă experiență în legătură cu imaginea care a fost exprimată aici uh, și desenată aici, ca și cum ar fi un spațiu unde ai integritate în negocieri. Înseamnă, asta însemnând că doar cei care sunt uh, în jurul mesei de negociere știu. Și asta e foarte diferit de realitate. Realitatea este că atunci când aceste trialoguri au loc în zone în care ai interese puternice, ei cumpără informațiile pe piața neagră a Bruselului și, prin urmare, ai anumiți lobiști care cunosc documentele și care vin la cei care negociază ca să facă lobby pe baza documentelor și uneori chiar pe baza documentelor pe care nu le cunosc măcar raportorii din umbră. Și alții care n-au banii să angajeze oamenii uh, potriviți în, uh, în bula Bruselului nu știu. Și asta creează un sistem de negociere uh, foarte injust pentru că anumite interese uh, Uh, pot fi uh, promovate și altele nu. Unii pot să facă lobby și alte nu. Deci să nu ne amăgim. Nu putem accepta ca acest lucru să continue. Și asta înseamnă că ori lucrurile sunt realmente secrete, ori sunt realmente transparente. Dar situația actuală este că ele sunt transparente pentru cei care pot plăti. Și asta este împotriva principiilor fundamentale ale integrității. Așadar, haideți să discutăm realitatea acestor trialoguri și nu dorințele noastre ideale. Uh, realitatea este că transparența este foarte inegală și uh, recunosc acest lucru în raport la un alt nivel. Realitatea este că amendamentele în multe negocieri ale Parlamentului sunt deschise, deci Consiliul știe clar ce grup a avut ce poziție inițial. Deci ei știu foarte bine cum să ne divizeze. Chiar dacă Comisia a votat un anumit compromis, era ca foarte clar și transparent cine a avut ce poziție inițială. Deci e foarte ușor să slăbești Parlamentul și asta, chestia asta va deveni și mai puternică dacă se va întâmpla așa cum vor unii să scăpăm complet de trialoguri, pentru că atunci va fi nevoie de o majoritate în Parlament ca să uh, rupem, să învingem poziția Consiliului, ceea ce va fi și mai greu. Deci eu de, de asta sunt împotriva eliminării și abolirii trialogurilor, pentru că nu vom mai reuși să rezolvăm aceste probleme. Și ca să întărim Parlamentul în loc să-l slăbim, trebuie să facem acest lucru. Și asta înseamnă că dacă asta înseamnă că și dacă noi ne deschidem, atunci trebuie să aibă o poziție deschisă și Consiliul. Uh, pentru că noi nu primim de la Consiliu o listă pe culori care să ne arate uh, ce stat membru a avut ce anumite poziție pe un anumit subiect. Și asta mi se pare incorrect. Și noi întotdeauna suntem mai transparenți. Noi uh, pentru că noi, uh, cei care venim din state membre cu o tradiție de puternică transparență și reguli de transparență, uh, pot obține această informație. De exemplu, uh, colegii din Germania, dacă sună la Bundestag, pot afla foarte frumos ce țară a avut ce poziție. Pentru că există o transparență în relația între guvernul german și Parlamentul german. În alte țări asta nu se întâmplă. Uh, deci cred că ar trebui să avem această dezbatere cât se poate de corect și de onest și să nu urmăm uh, anumite semnale care au venit de la președintele nostru, care nu este gata să permită investigația completă a ombudsmanului. Și nu e un lucru pe care îl exagerez aici. Uh, pledez în fața tuturor colegilor să caute uh, soluții comune ca să rezolve aceste probleme de integritate. Apoi, s-a pus întrebarea negocierilor comerciale. Uh, mai întâi trebuie să spun că textul vorbește de negocierile comerciale și trece dincolo de ele. Asta e uh, pentru domnul Viland și lui Joe Lailen. Sigur, un text consolidat nu afectează o parte, pentru că acesta include, evident, pozițiile ambelor părți. Deci când aceste poziții sunt făcute publice, ele nu uh, încalcă doar uh, regulile de negociere comercială, încă că sunt consolidate, nu sunt pozițiile originale. Deci aici avem aceeași situație Multe lucruri sunt transparente, multe persoane au accese la acces la documente și altele nu au. Asta face parte din realitate și sigur când uh, am început uh, dezbaterea în legătură cu transparența instituțiilor publice, deci când a uh, început această dezbatere, nimic nu era transparent. Se presupunea că instituțiile de stat pot funcționa numai dacă nu sunt foarte deschise și transparente. A existat o tradiție îndelungată pentru lupta eh, pentru transparența statului și asta a dus la anumite compromisuri, dar cred că este momentul să uh, mergem mai departe, pentru că vedem că regimul actual, în special în Europa, uh, face ca foarte mulți oameni să aibă acces la anumite documente pentru că multe state membre și instituții nu au acest, uh, acest tip de negocieri securizate și realitatea este că unii au acces și alții nu au acces. Și cei care au acces sunt de obicei uh, cei care își pot permite să plătească pentru a avea anumite contacte, contactele potrivite. De asemenea, aș vrea să subliniez că mandatul, și aici aș vrea să vorbesc cu domnul Blancovici, dar și alte negocieri, pentru negocieri internaționale, ele uh, reprezintă o mare problemă, pentru că Parlamentul ar uh, trebui să urmeze poziția Comisiei și să uh, responsabilizeze Comisia, în timp ce în același timp pentru majoritatea negocierilor uh, comerciale mandatul nu este cunoscut nici măcar în camera de lectură, așa, acea cameră închisă de lectură. Și asta e o situație destul de imposibilă, că nu știi, deci stai în fața cetățenilor și evident, cetățenii îți pun <laughs> întrebări și vor să știe dacă le aperi interesele și tu ar, eh, se presupune că uh, eh, controlezi, o instituție, controlezi o instituție al cărei mandat nu îl cunoști. De aceea Comisia uh, INTA uh, cere ca toate mandatele să fie împărtășite și asta să nu se limiteze la la TTIP și TISA. Așadar, în timp ce multe dintre Uh, negocierile curente nu sunt împărtășite cu Parlamentul. A fost o întrebare a domnului Plencoveci în legătură cu amendamentul meu 320 legat de e mail Și asta venea de fapt dintr-un schimb cu domnul Viland, dintr-un schimb de replici cu domnul Viland. Și problema aici este evident uh, că dacă istoricii examinează instituțiile publice ale trecutului, au foarte multe documente scrise. Arhivele în viitor vor fi goale, pentru că toate conversațiile sunt uh, șterse mai devreme sau mai târziu. Și sigur, nu sunt în favoarea ideii uh, publicării e pe care le-am scris, dar ar trebui să fie o perioadă și nu fixez perioada, pentru că nu sunt eu istoric, ca să spun care ar trebui această, să fie această perioadă, dar cred că după o anumită perioadă de timp, istoricii ar trebui să aibă posibilitatea să găsească ceva ca să afle ce s-a întâmplat cu, pe un anumit subiect. Deci e o enormă diferență între epoca electronică și cea preelectronică și cred că asta este o problemă legitimă pe care trebuie să abordăm. Deci nu sunt în favoarea ideii de a șterge toate aceste informații, nici aici în Parlament, nici în alte instituții publice, informațiile ar trebui să rămână, dar ar trebui să existe o perioadă destul de lungă pentru a Uh, apăra uh, dreptul la viața privată al membrilor. Deci trebuie să găsim un echilibru. Nu sunt, un, nu sunt istoric, dar mi se pare că problema este una legitimă. Președintele, nu, nu-ți mai pot da mai mult timp, trebuie să închei. Aș vrea atunci să subliniez că în ce privește Comisia Consultativă, avem evident propuneri foarte diferite și cred că este clar că nu putem crea ușor o instituție externă, deci uh, soluția Marii Britanii și soluția franceză au nevoie de schimbări uh, substanțiale. Dar dacă văd aici diferitele opțiuni uh, sugerate, aș vrea doar să sugerez ce a spus și Iolainen și anume că soluția pe care, și anume că conferința președinților ia o soluție și nu președintele însuși, nu știu că, dacă asta este uh, înțelept, pentru că va duce la o politizare a acestei decizii, care este deja foarte dificilă pentru președinte, pentru că întotdeauna are această dimensiune. Deci cred că dacă păstrăm ca prim pas această chestiune la nivel intern, atunci aș prefera în mod clar să avem un uh, instrument de etică care aici este evident comitetul consultativ și să-l completăm cu Uh, membrii din afară și să-i dăm uh, uh, putere de decizie, pentru că politizarea partinică a acestei, acestor chestiuni nu este utilă. Cred că mă opresc aici și sunt nerăbdător să avem o discuție serioasă cu raportorii din umbră și sunt deschis față de orice comentarii și vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit acest timp. Mulțumesc foarte mult. Acum plănuim să avem votul la, pe acest raport pe 20 aprilie. Deci, uh, ideea este să avem votul pe 20 aprilie pe acest raport. Cum consider? Uh, se va ajunge până atunci la un compromis, te vei descurca cu sute de amendamente, va fi fezabil, nu trebuie să decidem astăzi dar uh, trebuie să înțelegem că va exista acest risc și că nu vom reuși până pe 20 aprilie. Dar este prevăzut pentru 20 aprilie deocamdată. Da, deci haideți să nu schimbăm întâi data, haideți să începem munca. Da, să continuăm munca. Să sperăm. Deci aș vrea să mulțumesc tuturor pentru participarea la discuție și aș vrea să trec la următorul punct pe ordinea de zi și anume avizul Pedro Silva Pereira privind revizuirea post-electorală a cadrului financiar multianual 2013-2020. Contribuția Parlamentului înainte de propunerea Comisiei este un aviz la un raport din proprie inițiativă a Comisiei de Buget. Pedro, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Haideți să vorbim un pic și despre bani. Sigur, asta e o problemă. E un proiect de aviz privind pregătirea revizuirii post-electorale a CFM-ului. După cum știți, Comisia trebuie să prezinte până la sfârșitul 2016 o revizuire la jumătate de mandat obligatorie a CFM-ului și Parlamentul, evident, trebuie să vrea să fie complet implicat și să aibă un cuvânt de spus atât în evaluare cât și în revizuirea uh, CFM-ului. De aceea Parlamentul a decis să uh, facă un raport din propria inițiativă la, înainte de propunerea Comisiei ca să stabilească orientările pentru revizuirea de jumătate de mandat a CFM-ului. Sigur, uh, uh, Comisia de Buget e Comisia de Fond și primul lucru pe care ar trebui să-l facem ar fi să înțelegem rolul uh, Comisiei noastre în acest proces și cred că în loc să discutăm în detaliu opțiunile financiare pe care le avem în fața noastră, ar trebui să ne concentrăm pe aspectele instituționale ale acestei revizuiri și pe aspectele instituționale ale procesului MFF uh, în totalitate. Proiectul uh, de aviz uh, în cele șase, șapte ale sale se concentrează pe principalele probleme. Mai întâi, revizuirea cadrului însuși, care cere o, deci e vorba, se, se cere de fapt o, o revizuire reală, veritabilă a CFM-ului, să se discute mijloacele financiare, să abordeze domeniul de aplicare și sursele anvelopei financiare, să examineze dacă uh, plafonul financiar actual al CFM-ului este suficient în lumina noilor provocări pe care Uniunea Europeană le are și cu toții știm despre ce vorbim aici. Se face referință la instrumentele de flexibilitate care sunt subutilizate, dar uh, proiectul de aviz cere flexibilitate suplimentară, începește alocarea resurselor, pentru a reacționa mai bine la aceste noi provocări, dar întotdeauna fără a submina obiectivele de coeziune în alocarea resurselor. A doua chestiune are legătură cu reforma sistemului de finanțare a CFM-ului însuși și Aici propunerea este să reamintim unele dintre pozițiile Parlamentului care cere, uh, care cere uh, crearea unor resurse proprii reale și noi și crearea de capacitate fiscală în zona euro pentru a asista statele membre și în implementarea reformelor structurale uh, acceptate. Uh, stabilind de asemenea foarte clar că îmbunătățirea capacității fiscale în zona euro ar trebui întotdeauna să respecte limitele bugetului european, dar, singur peste plafoanele uh, CFM-urilor existente și finanțat din resurse proprii reale. Se face referință la chestiunea duratei cadrului uh, financiar post-2020 pentru a asigura o armonizare corespunzătoare cu ciclurile electorale europene și, de asemenea, se face referință și la activarea clauzelor pasarelă privind procedurile de luare a deciziilor atât pentru CFM cât și pentru deciziile legate de resursele proprii pentru a permite luarea unor decizii uh, corecte pe aceste probleme. În final, treilea subiect are legătură cu reglementările, implementarea CFM-ului și aici se face referință în special pentru a reaminti nevoia de a simplifica uh, procedurile de luare a deciziilor în acord cu acordul instituțional privind uh, mai bună legislare. Deci este uh, o cerere de simplificare. Acestea ar fi cele trei subiecte pe care aș vrea să le supun uh, atenție noastră și sunt nerăbdător să lucrăm cu toții pentru a îmbunătăți această problemă, propunere și pentru a ajunge la un aviz în această comisie pe acest subiect este de important. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru EPP, eh, pentru PP George Chaplin. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Pereira, pentru munca depusă aici. Cred că acoperă practic cam toate eh, chestiunile și aș vrea să mă refer doar la unul sau două puncte pe care le-am menționat. Mai întâi, cred că noi resurse și, proprii, și re, noi resurse proprii reprezintă un concept central pentru viitorul acestei întregi zone. Și nu e un domeniu ușor. Știm că există presiuni continue, Ce obțin de când sunt eu uh, de 12 ani în Parlament, din partea contributorilor neți Uh, contribuabilor net de a-și reduce contribuțiile. Deci statele membre care contribuie net la buget vor să-și reducă contribuțiile. Deci și dacă ne gândim la asta, poate organizăm o audiere dedicată în special resurselor proprii, deși nu sunt sigur că asta e în puterea acestei comisii. Dar totuși, uh, are legătură cu problemele pe care le examinăm noi la ASCO. Deci sunt posibilități. Pentru că în acest moment situația mi se pare departe de a fi satisfăcătoare. Al doilea comentariu, și asta cred că are legătură cu ce am spus, cred că aveți drept, absolută dreptate, ar trebui să fie o dezbatere bine informată și uh, cu concluzii puternice privind durata cea mai potrivită pentru cadrul financiar uh, post-2020. Nu sunt sigur că vrem să aliniem uh, lucrurile cu ciclul uh, electoral european, dar m-ar interesa să știu care ar fi plusurile și minusurile. Și al treilea comentariu pe care vreau să-l fac avea legătură cu relația, cu legătura... Bun, nu mai avem foarte mult uh, uh spațiu, dar poate e ceva ce poate fi explorat prin amendamente, relația dintre țările care sunt în zona euro cele și cele care nu sunt, pentru că aceasta are o relevanță considerabilă și va fi, va continua să fie relevantă și după 2020. Și în fine, aceste transferuri în cadrul CFM-ului, transferuri financiare în cadrul CFM-ului, n-ar trebui să devină partea unui conflict motivat politic. Ele trebuie să fie separate, n-ar trebui să fie implicate în niciun fel de alte probleme. Știți la ce mă refer? La criza migranților, la țări care uh, sunt uh, puțin dornice să adopte poziția propusă de centru și care sunt amenințate că uh, Uh, vor fi pedepsite cu retragerea fondurilor de coeziune. Nici măcar nu sunt sigur că există o bază juridică pentru asta, dar cred că asta ar trebui exprimat foarte clar că nu asta e calea de urmat și încă o dată mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră. Maxim, mulțumesc. Nu sunt un mare fan al creșterii bugetului european, fiind suedez, dar cred că trebuie să ne uităm la propriile resurse pe care unele deja le are. Cred că există anumite probleme structurale legate de modul în care cadrul financiar anual, multianual este decis și asta face statele să se concentreze prea mult asupra ideii cum luăm înapoi cât mai mulți bani din bugetul european, în loc să se concentreze asupra întrebării cum cheltuiesc cât mai inteligent banii pe care am din bugetul european. Și asta a dus la propuneri de reformare a modului în care se construiește și se decide bugetul european și cred că trebuie să ne uităm la această chestiune. Și asta trebuie făcut în contextul acestui raport. Nu știu, poate. Este o zonă dar e o chestiune care uh, are nevoie de multă muncă. Helmut Scholz. Aș vrea de asemenea să-i mulțumesc domnului Pereira pentru poziționarea sa și pentru proiectul de raport, pentru că cred că uh, merge la, în miezul lucrurilor pe care trebuie să-l discutăm în AFCO. Deci ce înseamnă resurse proprii, noi resurse, noi resurse bugetare și cum putem contribui la, cu acest, pe acest subiect la dezbaterea care are loc. Și după aceea, evident, discutăm problema refugiaților și alte probleme și, inevitabil, ajungem la întrebarea Comisiei de unde vin banii, pentru că cetățenii vor să știe, vor să aibă un răspuns. Prin urmare, sunt uh, recunoscător pentru asta. Dar asta înseamnă, de asemenea, că trebuie să facem unele propuneri Uh, și idei uh, uh, în legăt, legătură cu direcția în care aceste resurse ar trebui să fie create. Deci văd o legătură foarte strânsă cu raportul Bres, Bresso privind bloc, raportul Broc Bresso privind reformarea structurii instituționale sau, mă rog, îmbunătățirea ei sau schimbarea ei, cum vreți să-i spuneți, și aș încuraja pe toată lumea să vadă legăturile de între un raport și alt raport. Și de asemenea, raportul adoptat privind uh, o mai bună legiferare are anumite chestiuni care trebuie abordate. În al doilea rând, aș încuraja pe toată lumea să verifice încă o dată de ce textul privind tranzacțiile financiare e cumva, a fost cumva omorât pe drum, ucis, uh, deși a fost agreat, dar n-a fost implementat, pentru că ar fi o bună cale de a introduce o nouă resursă proprie. Trebuie să fim uh, curajoși, pentru că altfel nu vom rezolva problema. Și trebuie să menționăm și problema transparenței. Și problema că avem nevoie de mai multă flexibilitate. Dar flexibilitatea poate fi interpretată ca și cum am luat banii dintr-o rubrică a bugetului și să o mutăm în alta. Deci dintr-un buzunar într-altul. Și asta nu e bine, pentru că atunci vom pierde încrederea cetățenilor în, a, în capacitatea Uniunii Europene de a uh, finanța uh, bugetul pe care l-am decis în comun și uh, de a susține responsabilitatea statelor membre de a-și adopta poziția conform celor decise pe chestiuni concrete bugetare. Și de aceea, uh, în avizul nostru către Comisia de Buget, ar trebui să încercăm să uh, spunem că flexibilitate nu înseamnă că putem să mutăm banii dintr-un capitol în altul uh, la momente de urgență. Cred că e o problemă și de încredere și credibilitatea Uniunii Europene în general. Și în al patrulea rând, cereți mai multe dezbateri cu Consiliul și Comisia, sunt de acord cu asta, dar de ce să nu invităm și cetățeni să ia parte în aceste dezbateri? Pentru că dacă nu legăm dezbaterile noastre și cum vrem să reglementăm probleme foarte complicate, de unde vin banii, și bugetul tuturor statelor membre este evident uh, miezul chestiunii, atunci poate că ar trebui să ne gândim la reformarea CFM. Mulțumesc. Mulțumesc, Mercedes Bresu. Eh, grazie, președinte. Eh, grazie. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc raportorului, care, după părerea mea, a făcut um, un efort foarte important pentru a sublinia aspectele interinstituționale a acestei pregătiri a revizuirii la mijlocul perioadei a CFM, pentru că acesta este, de fapt, datoria noastră. Eu vreau să fac o singură observație. În acest moment, se vorbește foarte mult despre zona euro. Acesta este subiectul zilei și știm cu toții că dezbaterea este în curs. Tocmai de aceea, poate că în loc să spunem capacitate fiscală, fiscal capacity, ar trebui să spunem bugetul zonei euro Toată Uniunea Europeană, dar în special zona euro, are nevoie de un buget bazat pe resurse proprii. Termenul de capacitate fiscală poate să aibă legătură cu amândouă, desigur, însă nu este mereu clar, așa că am putea să adăugăm pe lângă capacitate fiscală și bugetul zonei euro. Cred că acest lucru ar fi util. Mulțumesc! Mulțumim, uh, Mercedes, domnul uh, Ramon. Mulțumesc. Eu aș vrea să sprijin poziția domnului raportor, dar și a domnilor Șifrin și um, Holt. Este foarte important din punct de vedere politic să avem resurse proprii acesta este un punct esențial în cadrul dezbaterii despre viitorul Uniunii Europene. Este determinant în ceea ce privește viitorul Uniunii Europene. Să nu uităm faptul că crearea unui uh, sistem de trezorerie european este foarte util, ar putea fi foarte util pentru cetățeni, ca aceștia să-și dea seama de modul în care sunt folosite, sunt folosiți banii din impozitele lor. Faptul că Uniunea Europeană nu are un sistem fiscal unic uh, nu este bine pentru cetățenii uh, ei, deoarece aceștia nu își dau seama ce se întâmplă cu banii din impozitele lor. Este un aspect foarte important. Uniunea Europeană ar putea să ia în calcul mai multe posibilități uh, de finanțare din resurse proprii, de exemplu taxa pe tranzacțiile financiare, care ar putea fi uh, pusă în aplicare de anul viitor. Această taxă este încasată de statele membre Însă am putea impune o astfel de taxă la nivel european, care să reprezinte o sursă de finanțare, de asemenea taxa pe profitul Băncii Centrale Europene. Aceasta înregistrează profit pe care îl um, administrează singură, dar acesta ar putea fi gestionat de Uniunea Europeană. Iată o altă sursă de venit la bugetul Uniunii Europene. Cred că trebuie să facem acești pași și i-aș sugera domnului raportor să facă acest lucru pentru a putea fi mai transparenți când vine vorba de impozite. Domnul raportor are cuvântul, spune doamna președintă. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile foarte interesante. Cred că ne confruntăm cu câteva chestiuni care trebuie abordate într-un mod mult mai detaliat. Mai mulți vorbitori au făcut referire la chestiunea resurselor proprii. S-a sugerat uh, inclusiv organizarea unei audieri pe această temă. Cred că este o sugestie foarte interesantă pe care ar trebui să o urmăm. Poate am putea organiza această audiere în cooperare cu Comisia pentru Bugete. Această dezbatere cu privire la resursele proprii rămâne oricum esențială și trebuie continuată. Am uh, luat notă și de referirea la nevoia de a stabili o legătură între acest raport și tratatul de la Lisabona, cât și raportul cu privire la o mai bună legiferare. Am luat notă și uh, cu privire la capacitatea fiscală, la aspectele care lipsesc din acest raport. Cred că este foarte important să ne referim și la acestea. E nevoie de mai multă flexibilitate care să ne permită să facem față noilor provocări cu care ne confruntăm. Chiar dacă avem nevoie însă de flexibilitate, e important să avem grijă să nu periclităm resursele destinate uh, coeziunii. De asemenea, trebuie să ne gândim și la noi resurse pentru a putea să respectăm această idee. Aș vrea să vă mulțumesc din nou tuturor pentru observațiile dumneavoastră și sper să Putem lucra împreună pentru îmbunătățirea acestui raport. Mulțumim, spune doamna președinte, trebuie să decidem deadline-ul pentru amendamente 23 martie la prânz. Aveți deci la dispoziție mai mult de o săptămână pentru transmiterea amendamentelor. Pe 20 aprilie se va organiza votul. Nu avem raportori din umbră pentru multe dintre grupuri. Poate grupurile doresc să numească niște raportori din umbră pentru pentru amendamente. Am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul numărul 10. Eu uh, am pregătit aici un raport uh, pentru Comisia AFCOM. E vorba de o reglementare din partea Parlamentului și al Consiliului pentru transferul către Tribunalul Uniunii Europene a competenței de a se pronunța în primă instanță asupra litigiilor dintre Uniune și agenții acesteia. Acest regulament um, pune în aplicare, practic, acordul la care s-a ajuns între Parlament și Consiliu pentru creșterea numărului de judecători de la Curtea de Justiție. Parte din acest acord a fost ca cei șapte judecători al Tribunalului Funcției Publice să fie transferați la Curtea de Justiție. Astfel, acest regulament um, are în vedere transferul cel judecătorilor de la Tribunalul Funcției Publice la Tribunalul uh, General. Noi, uh, în calitate de comisie AFCO, trebuie să oferim acest aviz uh, comisiei juri care pregătește poziția Parlamentului. Noi oferim un aviz numai în măsura competențelor comisiei noastre. Este un aviz uh, foarte tehnic. Eu nu propun nicio schimbare la regulamentul uh, decis de Consiliu și de către, și de către Parlament, Comisia Jurii a propus câteva amendamente tehnice care nu fac obiectul competențelor noastre. Propunerea mea pentru această comisie este deci să nu ridicăm nicio chestiune uh, specifică în cadrul acestui regulament legat de transferul către Tribunalul Uniunii Europene al competenței de a se pronunța în prima instanță asupra litigiilor dintre Uniune și agenția acesteia. Cam atât din partea mea. Dorește cineva să intervină? Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 23 martie la prânz. În colaborarea cu secretariatul nu am găsit niciun motiv să punem la îndoială anumite aspecte specifice din cadrul acestei uh, legislații. Mulțumesc! doamna Bresom. Intervin doar pentru a vă spune că sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Nu avem nimic de obiectat la aceasta. Maite? Da, doamna președinte, și noi vă sprijinăm. Nu mai am nimic de adăugat. Mulțumesc. Am stabilit termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Votul va avea loc pe 20 aprilie. Comisia jurii va vota pe 21 aprilie, așa că trebuie să încheiem la timp. Am terminat și eu cu acest punct de pe ordinea de zi. Trecem acum la punctul 11 și anume diverse. Eu nu am nimic de adăugat la diverse. Data următoarei ședințe a comisiei noastre este 20 aprilie. Avem o ședință și de dimineață și de după masă la Bruxelles. Încă două um, chestiuni pe care nu le-am menționat. Astăzi, în cadrul reuniunii coordonatorilor, s-a hotărât să se aloce raportul um, din proprie inițiativă a AFCO cu privire la uh, Consiliul Economic și Social și de asemenea un raport din partea Comisiei de Bugete pentru protejarea statutului whistleblowerilor. Sper că pol grupurile politice ne vor trimite propunerile pentru avizele care trebuie transmise către Comisia Jurii pentru monitorizarea punerii în aplicare a legislației comunitare pe 2015. La um, 14.30 vom uh, lua parte la această audiere foarte mare cu patru comisii legate de cetățenia europeană. Vă aduc aminte, deci, că la ora 14.30 începe această audiere importantă. Mulțumesc!